Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe imediat audiera. Dragi colegi, mă bucur să i spun bun venit comisarului desemnat Dimitris Avramopoulos la audierea organizată de Comisia Libe a Parlamentului European. Mai târziu, pe parcursul acestei săptămâni, Comisia noastră va audia și pe doamna Eurova în ceea ce privește aspectele de justiție și pe vicepreședintele Timmermans în, ce, în legătură cu drepturile fundamentale și statul de drept. Astăzi îl audiem pe domnul Avramopoulos în ceea ce privește migrația și afacerile interne. Dumnealui este primul comisar în a cărui portofoliu se regăsește cuvântul uh, migrație. Conform anexei 16 din regulamentul de procedură, unde se regăsesc uh, liniile directoare privind aprobarea Comisiei, Parlamentul va valida candidatura unui comisar pe baza competențelor personale, angajamentului european și a independenței uh, personale. Parlamentul va evalua cunoașterea portofoliului uh, respectiv. Vă aduc aminte că Parlamentul a transmis deja un chestionar comisarului desemnat cu două întrebări comune stabilite de conferința președinților și trei întrebări specifice pregătite de Comisia Libă. Candidatul pentru postul de comisar a răspuns în scris și aceste răspunsuri le găsiți în fața dumneavoastră. Structura audierii va fi următoarea. Domnul Avramopoulos este invitat să țină un discurs introductiv de uh, până la 15 minute, după care vom avea patru, o rundă de 45 de întrebări și răspunsuri, uh, un minut pentru fiecare întrebare și două minute pentru răspunsuri. Prima rundă de întrebări va reveni reprezentanților grupurilor politice. La sfârșitul audierii, Domnul Avramopoulos va avea 5 minute la dispoziție pentru o declarație finală. Vă atrag atenția că voi uh, fi strict în ceea ce privește respectarea timpului uh, acordat, astfel încât toată lumea să poată să își adreseze întrebările. Interpretare există în 22 de limbi, deci puteți vorbi în limbile maternă. Deci vă rog să nu uitați că există interpretare, deci să vorbiți cât mai uh, rar. Audierea noastră este transmisă în direct pe, interne, pe pagina internet a Parlamentului uh, European. Și acum am plăcerea de a-i da cuvântul uh, domnului Avramopoulos pentru prezentarea sa. Aveți cuvântul, domnule Avramopoulos, pentru 15 minute.